Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît, que nous puissions... Stimați coleg, vă rog să luați loc, astfel încât să putem deschide această reuniune comună a Comisiei Econ și Buget. Mă bucur că sunt alături de domnul Taiber, vicepreședinte al președintelui Econ, domnul Coaltieri, din păcate nu poate fi alături de noi astăzi. Vom vorbi astăzi despre prelungirea duratei Fondului European pentru Investiții Strategice. Domnule Ferber, aveți comentarii de făcut înainte de a da cuvântul coraportorilor noștri? Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, stimați colegi, în primul rând, mă bucur că am reușit să găsim o dată în care să facem această reuniune comună. A fost puțin dificil, dar e ceva ce trebuie făcut, așa că mă bucur foarte mult și vom începe prin a da cuvântul celor doi raportori pentru 4-5 minute și, conform listei mele, Udo e cel care ia primul cuvântul. E corect? Aș putea să las pe Jose Manuel dacă își dorește să înceapă. Mie, mie mi s-a spus că trebuie să începeți dumneavoastră. Bine, oricum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule copreședinte, aveți dreptate, sunt plin de energie, așa că voi lua eu cuvântul primul. Stimați colegi, stimate colege, mulțumesc pentru faptul că am reușit să ne facem timp să ne întâlnim și să discutăm acum despre EFSI. Îi mulțumesc lui Jose Manuel, coraportorul. În cadrul FC1 am colaborat foarte bine într-un spirit de colegialitate și am încercat să vă prezentăm un document bun de care să ne folosim. Și acum acest document pe care vi-l prezentăm e cel la care veți putea să veniți cu amendamente în zilele următoare pentru a îmbunătăți textul, dacă e posibil, unde e posibil. Țin să mulțumesc și serviciilor care ne-au ajutat, au lucrat foarte repede și consecvent și au reușit astfel încât să se, au reușit să prezinte textul în toate variantele lingvistice și nu doar în engleză, așa cum ne temeam la început, ci există acum textul în fiecare limbă și toată lumea poate să depună amendamentele în limba aleasă. Mi s-a spus acest lucru, nu există niciun fel de restricție cu privire la această posibilitate ce ne-a activat pe noi astfel încât să vă prezentăm sub această formă acest text, așa cum îl vedeți. În principiu am fost animați de următorul raționament. Ca și înainte, ne doream ca vidurile investiționale în Uniunea Europeană să fie acoperite. Ne doream ca pe viitor Uniunea Europeană să investească în cetățenii săi. Credem în continuare că uh, legislația legată de FSUN a fost bună, ceea ce am reușit să facem. Avem anumite dubii pe anumite tehnici de punere în aplicare. Și de aceea am încercat să ne axăm și pe punerea în aplicare, să o îmbunătățim prin documentul nostru. Ce puncte sunt importante? În primul rând, definiția adiționalității. În practică, ne-a lipsit ceva în legătură cu Banca Europeană de Investiții și adiționalitatea devine, devenea prea tehnică, adică orice este văzut ca în categoria de activități speciale. Vorbim de un fel de constelații matematice, despre ce se poate calcula și ce înseamnă că e adițional. Am apelat la interpretarea existentă sub EPSI 1. Există criterii acolo pentru această adiționalitate, criterii astfel încât un proiect poate să devină un proiect EFSI are de-a face cu obiectivele generale sub EPSI 1, de domeniile politice care sunt propuse, apoi de utilitatea pe care o poate avea din punct de vedere geografic și altor indicatori. Pentru FC2, noi nu ne-am orientat pe propunerea făcută de comisie în ceea ce privește dedicarea fondurilor, ci ne-am orientat pe următoarele, pe obiective. Obiectivele în ceea ce privește agenda de dezvoltare sustenabilă a ONU până în 2030. Acesta trebuie să fie cadrul în ceea ce privește proiectele care sunt importante în ceea ce privește FC1 și ce se poate testa, ce am testat acolo. Apoi, Tabela de marcaj. Aceasta, ca instrument, ar trebui să fie mai des utilizată și să fie mai clar ce fel de proiecte sunt propuse în ce ordine, astfel încât să nu finanțăm autostrăzi germane, pentru că, din punct de vedere statistic, acestea sunt riscante. Asemenea, chestiuni vor fi puse sub semnul întrebării. Pentru că aici există anumite pericole. Vedem că pe termen lung investitori privați ar fi putut să facă asemenea lucruri, iar noi sub EFSI ne dorim să ne concentrăm pe categoriile legate de utilitate, așa cum apar acestea în legislație. Suntem de părere că EFSI trebuie să fie consolidat mai bine pe partea riscantă a investițiilor, și anume în regiunile unde e ceva important pentru colegii mei din PPE, și anume să acționăm în regiunile în care, într-adevăr, există o lipsă de uh, finanțare. Și acolo, fie că vorbim de cofinanțare, fie de bănci regionale de dezvoltare, de instituții private sau autorități publice, ne dorim ca acestea să nu fie supra-solicitate și să nu, trebuie, să nu fie nevoite să acopere întotdeauna părțile cele mai riscante. Ne dorim ca EFSI să poată interveni aici și de, a, de aceea și aici ne dorim o schimbare de paradigmă în cadrul EFSI și în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții. Cum ar trebui să se coordoneze EFSI, cum să fie coordonate activitățile și pentru noi acesta este un subiect important. Ne dorim să ne întoarcem la ideea veche care am folosit-o la EFSI 1 și anume uh, Um, Consiliul Director să fie extins, să fie și un membru al Parlamentului European care să fie numit. Acest Consiliu trebuie în continuare să trebuie să poată în continuare să ia decizii, dar dacă nu e posibil, atunci noi propunem să existe un alt tip de vot. Ne dorim o politică fiscală curată, ne dorim ca băncile de dezvoltare naționale și platformele de investiții să fie consolidate și ne dorim să fie mai ușoară colaborarea cu intermediarii, astfel încât banii să ajungă în regiunile în care e nevoie, la proiectele în care e nevoie. Adică ne dorim ca FC să fie mai bine pregătit. Și și colegul meu va spune câte ceva despre finanțare și despre punerea în aplicare în regiune. Mulțumim foarte mult. Îi dau cuvântul acum celălalt raportor, domnul Fernandez. Senhores Presidentes, queria saudar também o meu colega Corlat. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc raportorului și să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Vreau să le mulțumesc pentru colaborare, astfel încât a fost posibil ca EPSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, care acum face primii pași practici, e în vigoare doar de un an și jumătate, acest fond, însă am reușit să ne asigurăm că EPSI are într-adevăr succes. Fereastra pentru IMM-uri e una foarte importantă și s-a mers mai departe decât am fi sperat vreodată cu această idee. Însă nu înseamnă că EFSI nu poate fi îmbunătățit, cu siguranță poate să fie îmbunătățit, mai ales în ceea ce privește adiționalitatea, în ceea ce privește dimensiunea geografică și răspândirea pe diferitele sectoare. Acest instrument e, a, a făcut, de fapt, profit pentru bugetul european. Și trebuie să ne asigurăm că acesta va continua să aducă bani, însă nu acesta este obiectivul principal, bineînțeles. Însă și-a adus contribuția la crearea de locuri de muncă, la, sprijin, la sprijini IMM-urile, la competitivitate în ceea ce privește creșterea economiilor noastre în Uniunea Europeană. Însă cu toții suntem de acord că există un vid în ceea ce privește investițiile. Așa că un instrument ca acesta rămâne foarte important. Și va fi foarte important pentru Platforma Europeană de Consiliere în materie de investiții să-și facă mult mai bine simțită prezența și să fie mult mai utilizată această platformă de regiuni. Și avem multe propuneri în legătură cu această platformă și cum poate să fie aceasta mai utilă în îmbunătățirea platformelor, atât în termen de calitate cât și de cantitate. Trebuie de asemenea să creăm legături cu autoritățile regionale și naționale, cu băncile de investiții și instituțiile financiare. De multe ori avem structuri naționale similare cu care putem să cooperăm. Bineînțeles că acest fond nu va înlocui fondul de coeziune. E unul suplimentar, însă e foarte important să se creeze sinergii între fondurile structurale și de investiții și fondul strategic de european pentru investiții. Platformele sunt uh, foarte importante în ceea ce privește crearea de sinergii. Trebuie să fie incluse și proiectele mici, pentru că acestea par să fi căzut într-un cont de umbră și erau niște priorități secundare. Adiționalitatea este foarte importantă, însă adiționalitatea nu înseamnă același lucru pentru fiecare regiune. Fie o, același proces proiect nu are același impact, aceeași adiționalitate în toate statele membre sau există diferențe chiar în diferitele regiuni dintr-un stat membru. Ne uităm la impactul asupra locurilor de muncă. E totdeauna un factor de care trebuie să ținem cont și e un factor care trebuie să rămână prioritar. Dar apoi avem și finanțarea. E important ca instituțiile să respecte acordurile semnate. Consiliul și Comisia au spus că nu vor mai modifica Orizont 2020 și, că, și programul în ceea ce privește interconectatea Europei pentru până în 2020. Eu vreau ca acest fapt să fie într-adevăr respectat. Trebuie să fie consolidate garanțiile, astfel încât de la 400 să ajungem la 500 de miliarde, de miliarde de euro și să nu luăm finanțare de sub programul Orizont 2020 sau Connecting Europe Facility, ci trebuie să ne folosim de marjele bugetare, adică bani noi care vin din buget, astfel încât să fie consolidat fondul de garanții, astfel încât să putem mobiliza cele 500 de miliarde de euro. și atunci va exista vreo afectare asupra programelor cum ar fi interconectarea Europei din cauza EPSI? Noi sperăm că nu. Ceea ce era pentru instrumentele financiare trebuie să fie mutat acum spre o altă rubrică. În partea legată de stimulente financiare. E propunerea pe care o facem noi, așteptăm cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și suntem convinși că până în iunie, dacă și Consiliul își dorește același lucru, atunci am putea să avem un nou instrument în Europa care să ajute la crearea de locuri de muncă și creștere. Mulțumim, vă mulțumim foarte mult și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră din ambele comisii și începem cu Econ și raportor din partea PP, domnul Odmar Caras. Mulțumesc, domnule președinte. După rapoartele, după raportul pe care l-am auzit adineauri, este că dacă vrem să facem față la Champions League-ul uh, investițiilor strategice, un uh, FC 2.0 n-ar putea să fie doar o schimbare cosmetică și cosmetizată, ci trebuie să restrângem toate șuruburile care sunt prea largi și să stabilim noi priorități. Iată de ce eu cred că important este să încercăm să îmbunătățim lucrurile, deși acest raport deja merge în direcția bună și merge mai departe decât, decât Consiliul și Comisia. El uh, schimbă definiția adiționalității, stabilește o mai clară bază pentru investiții, pentru baza de investiții, pentru consultanța în investiții și garantează mai multă transparență la decizia cu privire la alegerea proiectelor și la investiții. Și schimbă, extinde, de fapt, și îmbunătățește structurile în lumina a ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Eu zic că Face-ul este pe o cale corectă, dar e foarte importantă această evaluare pe care o discutăm. Aș vrea să păstrăm trei principii. Face-ul trebuie să stimuleze acele proiecte de calitate care nu au reușit să prindă pe piață și, deci, pentru ca cele mai bune proiecte să reușească să fie finanțate trebuie să ajute FACE-ul. Să vedem în ce stat membru este proiectul, care este riscul proiectului și fiind dat că aceasta este o dezbatere pe care a lansat-o și pe raportorul domnul Bulman, eu zic că profilul de risc al proiectului trebuie să fie văzut diferit de profilul de risc al țării respective în care are loc proiectul. Și deci aici înseamnă că trebuie să găsim o soluție pentru a Uh, un instrument mai precis pentru a putea să facem această distinție. Criteriile EFC ar trebui de asemenea să fie sustenabile economic și proiectele, proiectul respectiv trebuie să aibă potențial și pentru mobilizarea proiectelor uh, uh, investițiilor private și să aducă o plus valoare față de alte proiecte. De asemenea, până acum, nicio colaborare transfrontalieră nu a fost înaintată în cadrul EFSI și aici înseamnă că e nevoie de mai multă acțiune în uh, fața statelor terțe. Mulțumesc, am întârziat, am început târziu, adică și am avut uh, mai multe cereri de cuvânt, două minute pentru raportorii din umbră și acum îi dau cuvântul raportorului de la S și de Comisia Bugete, care este uh, doamna Gardia Zabal Rubial. Sí, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută deja a avut loc un schimb de opinii despre acest raport de punere în aplicare a EFSI și mă bucur de faptul că cu ocazia acestui schimb de opinii am putut să salutăm buna funcționare a programului EFSI 1. Cel mai important pentru programul FC2 mi se pare uh, comunicarea. Se știu foarte puține lucruri despre FC. Lumea habar nu are cum funcționează acest fond, la ce servesc aceste investiții și mulți cred că, de fapt, uh, bugetul european finanțează EFC. Până și cei care au beneficiat de pe urma acestor fonduri nu știu că banii nu vin, de fapt, din bugetul european. Deci, cum spuneam, o mai bună comunicare, mai multă transparență și cât mai multă plus valoare pentru proiectele care sunt selecționate. Și vrem să fim siguri că toate proiectele alese au cu adevărat o valoare, pentru că deseori nu înțelegem de ce anumite proiecte au fost finanțate. Și probabil că acest lucru se explică prin lipsa informațiilor. Platforma de consiliere trebuie să fie implicată într-o mai mare măsură. Trebuie de asemenea să fie implicată și în detectarea proiectelor care ar putea să fie finanțate și, de asemenea, așa cum a spus și colegul Fernandez, trebuie să fim atenți la proiectele de mică învergură. Mulți nu reușesc să treacă de acest hățiș uh, birocratic și atunci nu pot să beneficieze de finanțare. În ce privește bugetul, atunci când uh, prima propunere pentru FC1 a fost finanțată cu fonduri din Orizont 2020, nu ne-a plăcut. Și nu ne-a plăcut nici atunci când uh, ați vrut să luați bani de la linia bugetară afectată uh, facilității conectarea Europei. Pentru FC2 s-a uh, fixat o listă de obiective noi. Dar de ce vă trebuie niște obiective noi când, de fapt, obiectivele din, uh, pentru primul fond de investiții încă nu au fost atinse? Deci, iată care sunt propunerile mele pentru acest raport. Mulțumesc acum are cuvântul raportorii din umbră de la grupul ECR. Mulțumesc, domnilor președinți. Astăzi trebuie să discutăm extinderea EFSI uh, și dublarea um, capacității financiare și a mijloacelor alocate. Știu că multă lume a spus acest lucru, dar eu nu mă satur să tot repet. EFSI poate să fie un bun proiect, poate să uh, stimuleze investițiile, dar nu este un panaceu. Trebuie să facem mai multe pentru a avea un mediu de investiții mai favorabil în UE Trebuie să facem reforme structurale, trebuie să înlăturăm piedicile în care investițiilor trebuie să întregim piața unică, trebuie să urmărim în mod activ uh, uh, agenda mai bunei legiferări pe care și-a fixat-o Comisia, trebuie să reducem birocrația și, cum vă spuneam, este ca o mantra, trebuie să o repetăm iar și iar. EFSI poate să fie prielnic pentru mediul de investiții, dar nu este bagheta magică. Acum că discutăm despre extinderea EFSI, eu vreau să fac trei observații. În primul rând, sunt de acord cu ce a spus Curtea de Conturi, împărtășesc îndoielile sale în sensul că această extindere este oarecum prematură. M-am uitat în agenda mea de <laughs> anul trecut și mi-am dat seama că ne fixasem data de 5 iulie 2018 pentru o, o, o analiză și o revizuire. Ori comisia deja a anunțat o revizuire, deși a trecut uh, mai puțin de un an de zile de când EFSI uh, a intrat în vigoare. De aceea vă spun că poate că am avea nevoie de mai multe informații mai detaliate despre uh, randamentul și performanțele EFSI în acest prim an de funcționare. Și în raportul Ernst Young există semne de întrebare în ce privește valoarea adăugată a proiectelor care au fost uh, finanțate. Văd însă că au fost deja depuse amendamente în această privință și ar fi util să putem să le discutăm. Și în sfârșit, Există îngrijorări în ceea ce privește distribuirea geografică a fondurilor. Dacă vă uitați la PIB și la uh, um, amploarea economiei, deci dacă uh, vă uitați la clasamente în funcție de PIB și de, de um, um, dezvoltarea economică a țărilor, veți vedea că um, majoritatea proiectelor au fost finanțate în statele membre europene cele mai dezvoltate. Deci ar trebui să facem ceva ca să îmbunătățim uh, acoperirea geografică. Mulțumesc domnului uh, uh, raportor din umbră de la ECON, de la grupul ECR și acum dăm cuvântul domnului raportor din umbră ECR de la Comisia Bugete, domnul Cormel. Mulțumesc, sunt de acord cu cuvintele antevorbitorului meu și aș dori să subliniez încă o dată că mi se pare aproape curajos, să spunem așa, dacă nu pe cu tupeu să stabilim de pe acum că Face-ul 1 a fost un succes foarte mare. Nu aș vrea să spun opusul în niciun caz, dar totuși nu putem să spunem nici că este un mare succes, pentru că puținele date care sunt la dispoziția noastră ne arată doar că am fost în stare să cheltuim bani, ceea ce nu e neapărat un mare gest de eroism. Oricine reușește să cheltuiască bani, spuneam acest lucru și săptămâna trecută. Problema adiționalității, problema dacă nu am putea să folosim și alte surse de finanțare sau dacă înlăturăm uh, eventual alte surse de finanțare prin FACE, nu a fost uh, examinată cum trebuie și de asemenea și durabilitatea investițiilor nu este dovedită. Sigur că cu um, bani disponibili putem să ajutăm investițiilor, dacă investițiile acestea chiar aduc o plus valoare, asta este ceea ce trebuie să stabilim. Dacă chiar um, aceasta va aduce un plus uh, populației în general? Asta este întrebarea pe care vreau să vă o pun. Și de aceea întrebarea aceasta trebuie mai întâi să-și găsească un răspuns înainte să prelungim EFSIU. Mulțumesc. Acum am ajuns la grupul ALDE. Domnul Ramon, pe care nu-l văd în sală, și Nils Torvald acum. Te rog, Nils. Mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc frumos, Udo, și mulțumesc frumos, Jose Emanuel, pentru acest proiect de raport. Mă bucur că ați făcut propuneri ca să evitați reduceri suplimentare în uh, fondul um, European de Investiții Strategice. Eu sunt raportor pentru conectarea la internetul de bandă largă și uh, eu îmi doresc ca um, Wi-Fi-ul să fie disponibil peste tot în Europa pentru ca totul să, și totul să poate să fie uh, finanțat și datorită fondurilor din uh, FACE. Știu că Wi-Fi-ul poate să pară un proiect foarte important pentru comisie, dar vă asigur că nu este așa. Comisia a adăugat uh, COP21 și schimbările climatice și obiectivele aferente în lista de obiective Uh, de la, din programul de investiții strategice numărul 2. Și eu înțeleg de ce este important să insistăm uh, ce privește valoarea adăugată a proiectelor. Eu aici am îndoieli eu, uh, în ce privește legătura dintre valoarea adăugată și uh, um, ultimele obiective adăugate pe listă. Europa trebuie să aleagă în mod judicios programele pe care le susține. Să spus de altfel că doar uh, regiunile din um, cele 14 state cele mai bogate au putut să beneficieze de finanțări din, um, din FEIS, dar uh, acest uh, aspect a fost deja lămurit. Mi se pare de asemenea că procesul de cetățenare ar trebui să fie mai transparent și alegerile ar trebui să fie mai prudente. Apropo de ce spuneam mai devreme, apropo de uh, Orizont 2020, Cred că atât uh, uh, primul cât și cel de-al doilea program de investiții strategice vor trebui să facă față provocării pe care le prezintă Brexitul, pentru că uh, e clar că veniturile la bugetul european se vor reduce. Trebuie să înțelegem în ce fel vom fi constrânși pe viitor, cum va trebui să ne limităm, tocmai din cauza uh, ieșirii Regatului Unii din UE. și să vedem dacă programul EFSI uh, va putea să fie inclus în următorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc! Am ajuns la grupul GUE, Fabio De Masi, pe care nu-l văd. A, dumneavoastră îl înlocuiți pe Fabio? Ar fi fost bine dacă domnul, uh, dacă grupul dumneavoastră uh, ne-ar fi dat numele dumneavoastră. Eu sunt raportor din umbră împreună cu Fabio De Masi pentru acest raport, atât pentru Econ cât și pentru bugete. Aș vrea să fac o sinteză a um, Está subjacente eh, a este plan? Cred că o logică ar fi necesară. Nu e cazul să găsim aici un fel de explicație cu problemele de pe piață, tocmai pentru a încerca să oferim mai multe ajutoare sectorului privat. Trebuie să ne amintim că, sigur, aici ceea ce, trebuie, ceea ce este public trebuie să rămână public și cu necesitatea de a face investiții publice și deci mm, este nevoie de un plan de investiții publice și desigur după aceea inițiativa privată trebuie și ea să fie lăsată să acționeze și să lăsăm să acționeze în domeniul în care ar trebui fi nevoie de inițiativă privată. Deci eu cred că trebuie să separăm aceste două aspecte. Sectorul privat nu trebuie să fie uh, influențat numai pentru că nu funcționează piața sau cu pretextul că nu funcționează piața și cu ideea că trebuie clarificate lucrurile. Nu sunt de acord cu aceste teorii ale, uh, ale pieței care ar trebui să uh, ajute inițiativele private care, cred eu, ar trebui să aibă capacitatea să investească singure și uh, acolo unde consideră că o oportunitate este rentabilă. Eu zic că e din nou un exercițiu pe care, care va duce Eh, de fapt, până la urmă, la o subvenționare a marilor concerne, de fapt, subminând parteneriatele public-private și introducând investiții care ar putea să fie făcute foarte bine și în absența acestui plan. Așadar, ceea ce ni se pare nou, important și ceea ce am dorit să subliniem este că există foarte multe dubii, dubii și nu înțelegem această goană înainte. Avem, sunt dubii care vin, care nu sunt neapărat ale noastre, care vin din, de pe teren, care vin chiar din, uh, de la Curtea de Conturi, care vin, de exemplu, de pe realitate, din realitatea uh, Uh, din Portugalia. Există și statistici care demonstrează ce spun eu din partea Comisiei care tot prezintă Portugalia ca țara care a beneficiat cel mai mult de aceste fonduri. Eu cel puțin pot spune că în Portugalia nu vedem deloc așa ceva. Noi vedem, da, investiții în uh, primăria de la Lisabona cu un împrumut de 50 de milioane care după aceea a fost replătit de către, uh, care a, de care a beneficiat și a, um, Parlamentul Regional, toate acestea sunt concrete, dar restul nu este decât uh, încercarea de forțare o prel- a unei prelungire a fondului acesta, de a forța rezervele care până la urmă ar trebui să fie stabilite de către Curtea de Conturi și care ar trebui să analizeze concret um, până la urmă ceea ce s-a întâmplat și care sunt beneficiile. Pentru că există condiții condiții pentru ca să se prelungească acest plan care ar trebui să fie uh, demonstrarea plus valorii acestui plan și eu zic că aici se încurcă lucrurile pentru că nu uh, se ține cont întotdeauna de criteriile stabilite, distribuirea geografică, distribuirea tematică uh, și uh, foarte multe lucruri sunt de fapt manipulare statistică. În legătură cu aceasta, eu cred că istoria se repetă, pentru că noi am avut deja un pact de creștere în trecut, care tot așa pe hârtie arăta la fel și după aceea nu corespundea așteptărilor în concret. Așa că, ajungând aici, noi putem să constatăm că uh, vrem să vedem care sunt, să combatem diferențele și stăm și așteptăm în continuare uh, să vedem ce se întâmplă, sperând să putem fi convinși de faptul că n-am avut dreptate cu dubile noastre, deci stăm în expectativă și vedem dacă promisiunile făcute, scenariile pe care le-am auzit se vor concretiza și dacă rezervele noastre pe care le aveam vor, se vor justifica sau nu și consider că mai avem de văzut dacă este concret sau nu. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, the next on my list... Mulțumesc! Următorul pe listă este uh, Bas Eichholt din partea versilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să nu depășesc cele două minute care mi-au fost alocate. Mulțumesc raportorilor pentru propunerea pe care le-au făcut. Am constatat că uh, propunerea comisiei a fost îmbunătățită pe aici pe acolo. Când vorbim despre rolul BEI, de exemplu, aici am constatat o îmbunătățire S-a schimbat politicile de fixare a prețurilor, uh, deci acum nu mai funcționează fondul de investiții așa cum funcționează sau cum dictează uh, Consiliul de Administrație de la uh, BEI. Cel mai mult mă interesează criteriile. Pentru acest fond, cel mai important ar trebui să fie ca fiecare investiție să corespundă obiectivelor noastre strategice și să știm cu certitudine că acest proiect n-ar fi putut să fie finalizat fără bani de la EFSI. Asta înseamnă valoare adăugată, asta înseamnă uh, adiționalitate. Pentru că mie mi se pare că propunerea Comisiei încearcă să tindă spre acest obiectiv, dar nu uh, este perfect convinsă. Să nu facem o propunere în care Uh, valoarea adăugată rămâne așa un, un slogan doar. Și dacă facem trimitere la obiectivele de dezvoltare durabilă, care sunt destul de uh, vagi, deci dacă nu suntem atenți, până la urmă ne vom da seama că toate proiectele îndeplinesc criteriile și nu vom mai ști cum să le alegem. În concluzie, ce propunem noi este să ne asigurăm că aceste criterii de, uh, care garantează valoarea adăugată și pertinența proiectelor chiar corespund obiectivelor strategice și principalul criteriu să fie acesta, că dacă n-ar fi existat fondul de investiții strategice, respectivul proiect n-ar fi putut să fie finalizat. Vedeți? Mi-am respectat cele două minute. Sunteți un model pentru noi toți și sper că și ceilalți colegi vă vor urma exemplul. Domnul Sole, mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută la Strasburg am avut ocazia să spun că Fondul European de Investiții Strategice mi se pare o idee bună încă de când a fost activat și că există anumite aspecte care trebuie să fie îmbunătățite. Și această propunere de extindere ne permite tocmai să uh, ameliorăm punctele care trebuiau să fie uh, îmbunătățite. În ce privește adiționalitatea, această valoare adăugată pe care trebuie să aibă proiectele ce sunt uh, finanțate, ei bine, mi se pare criteriul cheie. Trebuie să promovăm acele proiecte care uh, ne permit să uh, um, înlocuim, să reparăm uh, disfuncționarea pieței, acele lacune ale legislației, acele, să finanțăm acele proiecte care prezintă un grad ridicat de risc și care altfel n-ar fi putut să um, beneficieze de finanțare. De aceea acest factor al valoarei adăugate mi se pare foarte important. Mai multă transparență, mai multe informații, mai ales în ce privește entitățile financiare care joacă rol de intermediari. Dacă vrem mai multă transparență, asta înseamnă că trebuie să avem uh, acces la uh, uh, hotărârile pe care le ia Comitetul de Investiții, cel care tocmai alege proiectele ce urmează să fie finanțate. Vrem să știm mai bine care sunt argumentele pentru deciziile pe care le ia acest comitet. Și în plus ne-am dorit ca proiecte de infrastructură Um, proiecte care să permită um, protecția mediului înconjurător sau uh, securitatea aprovizionării cu energie, proiecte de mai mică învergură să fie acum noi uh, tipuri de proiecte care să fie finanțate din uh, FEIS 2. Numai așa extinderea fondului de investiții strategice și-ar avea rostul. Mulțumesc, domnul Vali, este raportor din umbră din partea grupului FDD. Nu e nimeni de la FDD și de la ENF. Domnul Dani. <laughs> Au divorțat. Nu e nici el prezent. Barbara Cape. Nu este nici dumnei prezentă. Deci am uh, încheiat uh, <laughs> lista oficială. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră că și-au respectat timpul alocat. Deci acum dau din nou cuvântul domnului președinte al Comisiei de Bugete pentru sesiunea de luare spontană a cuvântului. Mulțumesc, trecem la sesiunea de catch de ai și începem cu doamna Bere. E mai bine ca data trecută, pentru că data trecută n-am putut să luăm cuvântul pentru că aveam prea mulți raportori din umbră, dar e important ca toată lumea să aibă dreptul să ia cuvântul. Mulțumesc raportorilor pentru că am insistat pe punctele cele mai importante în puținul timp pe care l-au avut la dispoziție. E important să acordăm uh, toată atenția entităților intermediare, cele care trebuie să vorbească despre aceste posibilități de investiții. Și e bine că s-a vorbit și despre rolul pe care trebuie să-l joace aceste platforme de consiliere. Aș vrea să revin asupra multor subiecte, dar pentru că tică e ceasul, vreau să insist pe trei puncte. În primul rând, cum funcționează finanțarea uh, din EFSI în combinație cu cea din fondurile structurale sau cum ar fi trebuit să funcționeze în statele membre. Deși noi ne-am luptat ca să permitem statelor membre să folosească marja de flexibilitate din comunicarea comisiei. Deci putem să corectăm acest punct astfel încât uh, să folosim uh, într-o mai mare măsură uh, FEIS. Amendamentul 2. Raportorul invic, um, reamintește o inițiativă legislativă din cadrul revizuirii CFM și aș vrea să știu exact la ce se gândește. Și acum vin la punctul care mă interesează cel mai mult despre ce vorbim. Și observ că și domnul Torvald și domnul Eichhout au spus același lucru. Dacă includem aici obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și abandonăm uh, acest procent de 40% legat de obiectivele uh, COP21, mă întreb dacă nu ne întindem mai mult decât ne e plapuma. Dacă nu o să ajungem să investim uh, aproape orice. E greu să interpretez dacă un proiect, să spunem, cu obiective sociale îndeplinește și criteriile COP21 și la Comisia I3 și la Comisia Envy ne-am străduit ca aceste obiective să fie esențiale, pentru că ne-am bucurat de faptul că uh, se va cere îndeplinirea acestor criterii pentru ca anumite proiecte să fie finanțate. Deci nu vreau ca să pierdem din vedere această finanțare a uh, protecție mediului înconjurător, permițând temperaturilor să nu crească cu mai mult de 2 grade. Mulțumesc, doamna Gild. Vreau să spun că mă bucur că raportorii pun accentul pe propunerea inițială a Comisiei, îmbunătățindu în același timp, pentru că propunerea Comisiei lăsa de dorit din multe privințe. și sunt de acord și cu ce a spus apropo de COP21 și schimbările climatice. Eu mă regăsesc în amendamentul 29 pe care l-au depus raportorii, care rectifică propunerea inițială a Comisiei. <clears throat> Pentru că era ca și cum uh, directorii executivi nu puteau să fie decât bărbați. Și mă miră că în propunerea comisiei se pune accentul pe acest lucru. Nu, eu cred că avem nevoie de o structură de guvernanță mai bună pentru EFSI. Și trebuie să fim siguri că acest fond susține toate regiunile defavorizate de peste tot din Uniunea Europeană și că se concentrează mai mult pe, nu știu, construirea de locuințe, de infrastructuri sociale, în loc să uh, investească mm, proiecte precum uh, cele care au fost uh, finanțate până în prezent. Deci aș vrea să spun raportorilor că ar fi bine ca pe viitor, atunci când Comisia vine cu o propunere să aibă în vedere că trebuie respectată egalitatea între sexe. Mulțumesc, domnul Mavrides. Hai. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă formulăm critici, asta nu înseamnă că suntem total împotriva FEIS. De ce am prezentat uh, aceste propuneri? Pentru că noi am considerat că îmbunătățesc uh, proiectul. Vă dau un exemplu concret. Cooperarea transfrontalieră cu țări terțe. Ar trebui să ne gândim mai serios la această po uh, posibilitate. A injecta fonduri proaspete fonduri care provin uh, din uh, linii bugetare existente. Noi nu suntem de acord cu această idee. Nu suntem de acord, de exemplu, ca fondurile alocate politicii regionale să ajungă în uh, FEIS. După părerea mea, ar fi fost bine dacă acest fond ar fi fost folosit pentru a a ajuta regiunile și statele foarte afectate de criza economică. Însă când mă uit la repartizarea geografică a banilor, îmi dau seama că rezultatul nu a fost pe măsura așteptărilor și ambițiilor noastre. Și închei de nou un exemplu cât se poate de concret. Profilul de risc pentru fiecare țară este diferit. Și e și firesc să fie așa. Dar din această cauză, un proiect asemănător poate să fie acceptat dacă este prezentat de un stat membru și refuzat dacă este prezentat de un alt stat membru, a cărui profil de risc este mai mare. Ce șanse are, de exemplu, un proiect din Cipru față de un proiect uh, dintr-un stat membru cu un PIB mai mare? Deci ar fi bine să facem în așa fel încât statele membre mici, care au un profil de risc foarte mare, să nu sufere de pe urma acestor metode de calcul, pentru că vă spun, respingem proiecte care ar fi fost acceptate dacă erau prezentate de un alt stat. Și cred că nu sunt singurul care susține acest lucru. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Cristoforu. Mulțumesc, domnule președinte. Planul Juncker, așa cum a fost botezat acest fond, este cel mai mare fond de investiții realizat vreodată în Europa. Să nu uităm acest lucru. Niciodată în Europa nu s-a mai luat o asemenea inițiativă în favoarea investițiilor și toate partidele de stânga sau de dreapta nu uh, se puteau plânge, pentru că în sfârșit toți cei care se plângeau că ducem lipsă de inițiativă, că nu avem investiții suficiente, erau uh, bucuroși să afle că s-a creat uh, FACE. Vreau să mulțumesc celor doi raportori datorită predecesorilor lor și, și datorită dumnealor, EFSI este ce, este ce vedem noi acum. Există și dificultăți, pentru că FEIS n-a fost poate uh, foarte bine conceput de la bine început, dar acum putem să îi îmbunătățim uh, funcționarea și mă bucur că Parlamentul joacă un rol atât de important. Ar fi fost un miracol dacă acest fond uh, n-ar fi întâmpinat niciun fel de dificultăți. Dar cea mai mare lacună este că țările mici nu pot să beneficieze de pe urma acestui program și nu pot să investească, fie pentru că ratele dobânzii sunt foarte mari, din cauza profilului de țară, profilului de risc um, a fiecare dintre aceste țări mici, sau din alte motive ar trebui să garantăm o distribuire echitabilă a fondurilor între statele membre. Cipru, din păcate, n-a putut să beneficieze absolut de nimic. E neapărat să găsim o soluție la această problemă. Nu este doar o chestiune de repartizare geografică, e un fel de EFSI cu două viteze. Există țări care pot să pună pe picioare proiecte enorme, și ar putea să le financeze de altfel din fonduri proprii, n-ar avea neapărat nevoie de FEIS și apoi sunt țări care nu au posibilitatea să uh, realizeze asemenea investiții. Deci cred că ne-ar trebui alte criterii pentru a permite și statelor mici să beneficieze de pe urma acestei inițiative extraordinare europeană. Thank you very much, Mr. Chair. Um... Mulțumesc. Aș dori să subliniez, spune doamna Mato, doamna Maletici, îmi cer scuze, că la început vorbeam despre trei piloni și unul dintre piloni a fost uh, un, pentru proiectele care sunt pe rol și gata de a fi declanșate. Eu zic că ar trebui să subliniem mai mult acest lucru, să vedem ce planul, deci să susținem statele membre pentru proiecte care sunt gata sau sunt pe rol pentru a defini mai bine după ceea ce trebuie să fie finanțat și ceea ce trebuie să fie susținut de către EFSI în toată Uniunea Europeană. Și după aceea ar trebui să vedem și cum să gestionăm problema ca în unele state băncile spun că IMM-urile nu sunt interesate să financeze, ceea ce nu e adevărat. Ar trebui să vedem cum să susținem cu adevărat IMM-urile și cum să convingem intermediarii și băncile să fie cu adevărat intermediari între bei și IMM-uri. Mulțumesc! Mulțumesc! Ajungem la sfârșitul acestei ședințe Catch the Eye. Nu văd pe nimeni care mai dorește să ia cuvântul permitem uh, o întrebare din partea raportorului, uh, vreau să vă spun că eu cred că IMM-urile trebuie să aibă spiritul de competiție și să poată să se proiecteze și pe piețe în afara Uniunii Europene. Aș vrea să pun întrebarea raportorilor. S-a prevăzut posibilitatea de a acorda împrumuturi IMM-urilor care ar putea să construiască un proiect care ar costa destul de mult și ar necesita o finanțare specifică și dacă ei ar trebui să meargă să caute piețe în afara cadrului Uniunii Europene. Um, domnilor raportori, veți putea să răspundeți la această întrebare, să vă faceți comentariile. Cine dorește să ia cuvântul primul? Monsieur Bulman? Domnul Bulman sau domnul Fernandes? Domnul Fernandes, vă rog. După cum vedeți, o colaborare totală, decidem lucrurile foarte transparent în fața dumneavoastră, e foarte clar totul. În legătură cu ultima întrebare pe care ați spus-o, aș spune că da, dacă e vorba de ceva adițional. Mi-a venit imediat în minte Portugalia, pentru că avem un program operațional pentru competitivitate, internaționalizare a IMM-urilor în curs și fondurile structurale sunt mai prezente pentru aceste proiecte și face-ul la fel pentru întreprinderi, pentru ca ele să fie mai solide și să poată rămâne pe piață în Uniune. Vreau să răspund la câteva întrebări. De ce amendamentul 2? Pentru că vrem ca FC să continue să existe, vrem ca fc ul care este legat acum de CFM, să ofere în garanția bugetului și fondul de garanție îi oferă și lui această, această credibilitate, pentru că este construit pe bugetul Uniunii. Nu din întâmplare, FC-ul 2 merge până în 2020. Nu știm dacă următorul CFM va merge până în 25 sau 27, dar vrem ca începând cu 2020 Comisia să poată să prezinte o propunere legislativă pentru ca acest EFSI să poată să continue să existe. Și mai e ceva important de spus. Sunt multe proiecte care necesită mult timp pentru pregătire și avem nevoie de o previzibilitate pentru investitori. Și dacă oferim o continuitate fondului, aceasta e o formă de a da o șansă proiectelor mai puternice de platforme interțări, ă, platforme transfrontaliere. E un lucru important. Nu există încă momentan platformele acestea. Vă amintesc de platformele transfrontaliere. Vreau să vă amintesc de asemenea și de Uniunea Energiei. Este foarte, foarte importantă. Ea poate să garanteze investiții prin platforme pentru acest obiectiv. Cu țările terțe ar fi de asemenea foarte bine să acționăm așa, ca să nu fim dependenți așa cum suntem acum de Rusia în domeniul energetic. Iată, aceasta era explicația pe care vroiam eu să vă dau. Acest fond ne obligă să fim proactivi. Acest fond nu folosește banii din politica de coeziune. Nu trebuie să facem o confuzie. Din contră, el poate să ajute la executarea politicilor de coeziune, la sinergii suplimentare între fondurile structurale și acest fond de investiții care se numește planul Juncker. Există investiții în care, de exemplu, dacă fondurile structurale nu pot interveni sau pot doar acoperi o parte, fondul acesta, care este un fond complementar poate să intervină și chiar trebuie să intervină. Deci suntem de acord pe un lucru. Vom vedea transparență și vizibilitate pentru acest fond. El a ajutat deja mai multe IMM-uri, dar câteodată IMM-urile nici nu știu de existența sa. Nu știu că avem garanția bugetului european care ajută IMM-urile în uh, investiții. E clar și că latura de consiliere trebuie să fie îmbunătățită pentru a include, de exemplu, și mai bine teritoriile care au dificultăți în ceea ce privește executarea bugetară în proiecte sau executarea proiect, ă, platformelor, a implementării platformelor pe care le-au creat în, uh, în acest scop. Deci, așteptăm amendamentele. Sigur că colega noastră nu e aici, dar uh, în legătură cu COP21 am introdus referirea la COP21, e în proiectul de raport. Și e clar pentru noi că EFC trebuie să respecte toate politicile Uniunii Europene și, mai precis, acordurile semnate precum acordul de la Paris și, în măsura posibilului, toate proiectele trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor. Un lucru foarte important pe care vreau să insist este adiționalitatea, dar care nu este la fel peste tot. Riscul nu este același peste tot. Nu e același în toate statele membre, dar chiar și în statul membru X nu este la fel în toate regiunile. Dacă vorbim despre investiții sociale, e foarte important investițiile sociale trebuie să fie riscate, se spune, trebuie să fie legate de un risc. Mă întreb care este investiția care se poate face în domeniul social cu risc. Iar FC în acel moment permite deja realizarea de investiții în domeniul social, chiar când vorbim despre fondurile structurale trebuie să avem grijă pentru că acordurile de parteneriat nu sunt aceleași. Dacă mă uit la acordul de parteneriat în Portugalia, vedem că nu putem construi aproape nicio infrastructură, nu putem să facem străzi, șosele cu fondurile structurale. Deci avem nevoie în anumite țări unde fondurile structurale nu ajută, nu permit investiții în infrastructură, pentru că acolo să putem folosi acest instrument, chiar dacă nu vom putea spune că e chiar foarte riscat. Dar țările politicii de coeziune trebuie să fie văzute altfel. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să avem cote. E o greșeală. Ar fi o greșeală să avem cote pentru EFSI, mai ales pentru țările coeziunii. Ar fi o ucidere a politicii de coeziune. Și nu este obiectivul nostru. Dar sigur că va fi foarte important eh, și să putem eh, primi ajutor din partea Comisiei, să se folosească fondul împreună cu fondurile structurale pentru ca să îmbunătățim Uh, lucrurile și să avem sinergii. Desigur că mai e ceva. Avem o întârziere foarte mare în executarea politicii de coeziune și, desigur, dacă o țară primește subvenții, atunci, în primul rând, trebuie să se uite la acele subvenții și după aceea să se uite la împrumuturi. Aceasta poate că este o explicație la care ar trebui să ne uităm. Așteptăm, deci, ajutorul dumneavoastră prin amendamente, vrem să implicăm mai bine Parlamentul și se spune că comitetul director trebuie să aibă și un reprezentant al Parlamentului, nu înseamnă neapărat un deputat. Obiectivul este ca toate cerințele Parlamentului să fie și ele incluse în liniile directoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bulman. Mulțumesc foarte mult colegului care s-a implicat și colegilor care s-au implicat în dezbatere la un nivel foarte mare de expertiză, chiar de detaliu. Trebuie să recunosc că chiar este extrem de pozitiv să vedem cum dumneavoastră deja sunteți a doua oară unii dintre dumneavoastră într-un astfel de exercițiu. Vă mulțumesc oricum și cei care au venit, uh, sau au alăturat echipei noastre de curând și-au demonstrat angajamentul pentru a putea uh, să obținem cu toții un rezultat bun. Ceea ce e extrem de pozitiv deja pentru mine ca și co-raportor este faptul că suntem, de fapt, în mare de acord pe ceea ce trebuie să se întâmple cu FC2 și ceea ce am vrea să obținem uh, ca și rezultate concrete și că dezbaterea noastră este structurată în jurul întrebării tehnologiei corecte pentru a obține ceea ce vrem să obținem. E vorba de un rezultat foarte bun deja. Putem demonstra deja o unitate, o solidaritate pe care am mai arătat-o și în trecut pentru a îmbunătăți acest instrument. Otmar, pentru prima dată a spus uh, corect care este, pentru ce, uh, la ce servește acest uh, jalon uh, principal. Vrem să fim parte din Champions League, cum ai spus, vrem să dăm rezultate de calitate, vrem să avem un proiect de calitate ridicată, cu instrumente de calitate foarte ridicată. Și Cred că putem spune că știm ce a făcut Uniunea Europeană, putem să ne bazăm pe ceea ce a făcut până acum și nu suntem numai apărătorii cantității, ci și ai calității. Sunt absolut de acord cu abordarea voastră. Ceea ce înseamnă că nu ar trebui să ne punem în pericol pentru ca să intrăm în structuri clienteliste și uh, cote exagerate care se adaugă una peste alta. Nu asta este ceea ce dorim, ci vrem un exercițiu holistic în care să încercăm să folosim EFSI-ul și marea parte a sa către obiective sustenabile și că, să-l dirijăm către proiectele și schemele corecte de, uh, de proiecte. Știu José Manuel va lucra mai ales la dimensiunea bugetară și eu mă bucur că dânsul mă va susține și ceilalți colegi din uh, comisie la fel, pentru că știu cu toții care sunt implicațiile concrete ale Face-ului, mai ales pentru diferențele foarte mari care există între statele membre, între regiunile Uniunii, și pentru că ne-am pus de acord în ambele comisii că vrem să căutăm și combinații inteligente ale fondurilor structurale cu banii din EFSI, dar că acești bani nu trebuie să fie înghițiți de noile tehnologii EFSI, ci trebuie să fie combinate fondurile, trebuie să fie să rămână FACE-ul un uh, instrument independent care să funcționeze nu numai în scopurile FACE. Salut foarte mult ce ai spus, Sander, de exemplu, data trecută și de data aceasta mi se par foarte pertinente comentariile tale, foarte constructive. Coraportorii au încercat deja să ne arate care sunt uh, criteriile uh, pe care le-a indicat Ernst Young și posibilitatea de crowding out, pentru că aceasta nu poate fi intenția um, FC. Vrem să avem abordări specifice, vrem să, să țină cont de condițiile diferite, re- regionale, în diferitele zone ale Uniunii. Am ascultat și Curtea de Conturi cu atenție. Dumneavoastră ați spus că inițial prevăzusem un calendar mai relaxat acesta este unul din motivele pentru care am spus că, de exemplu, Jose Manuel și cu mine <coughs> că este nevoie de finalizarea acestor instrumente până în timpul președinției malteze, dacă nu trebuie să devenim isterici Păi, și să încercăm să nu mai discutăm solid, să nu mai discutăm profund, pentru că avem timpul totuși să luăm decizii cumpătate. N-ar trebui să, ne, să pretindem că FC-ul nu funcționează între timp și că nu are resursele necesare. Nils Torvalds a arătat uh, pericolele de a ignora rezultatele comisiei când e vorba de provocările de mediu. Nu acesta a fost obiectivul nostru. Dar și BAS, ICUT și colegii de verzi de la buget au subliniat același lucru. Trebuie să ținem cont de dimensiunea calității, de adiționalitate. Intenția noastră a fost să extindem în domeniul de aplicabilitate să fie inclus uh, domeniul climatic, dar și politicile sociale și um, punctele principale pentru politica socială, de care n-a ținut cont Face-ul 1, proiecte excelente din cadrul social, din domeniul social, care va trebui să, vor trebui să fie incorporate. și Bernd a spus de asemenea că e nevoie de îmbunătățiri financiare, de tehnici noi. Am vrea să îi invităm pe colegii noștri verzi să poarte discuții despre cum putem face o îmbunătățire și dacă avem sugestii bune, noi vom reacționa. Bineînțeles că le vom prelua și le vom uh, transforma în compromisuri pozitive. Nina nu mai este aici, dar uh, pot să spun că co-raportorii au omorât uh, formularea inițială a comisiei, care nu știe decât de bărbați și nu vorbește și la feminin, și s-a rezolvat problema aceasta în conformitate cu propunerea noastră. Colegul nostru Mavride ne, ne-a vorbit de fondurile structurale și de diferitele profiluri de risc care trebuie considerate în statele membre. Domnul Cristoforu a subliniat că trebuie să ținem cont și de situația din Cipru. În structurile regionale, când vorbea de structurile regionale, domnul Mavride spunea că câteodată lucrurile vin din două părți. Iar uh, Jose Manuel vorbea de necesitatea unor huburi. Într-adevăr, huburile eficiente sunt necesare și trebuie îmbunătățită um, formarea de capacități, pentru că altfel nu vom avea proiecte bune și nici uh, nu vom avea succes. Am avut probleme de asemenea pe care le-a menționat doamna Maletici. Vom încerca să abordăm toate problemele bugetare cu ajutorul dumneavoastră. Vă rog să ne spuneți exact unde doriți să ne ajutați prin amendamentele pe care le înaintați și către domnul președinte pot să spun da, IMM-urile pot investi, ar trebui să poată să facă acest lucru și ei pot să exporte, ele pot să exporte proiecte Aș vrea, ca și Otmar, să vedem mai multe proiecte transfrontaliere. Pentru că ne-ar îmbunătăți proiect, uh, profilul nostru transnațional, internațional și ar garanta și vizibilitatea calității noastre europene. Mulțumesc oricum pentru cum ați lucrat. Mulțumesc pentru propunerile pe care le-ați sugerat. Vom ține cont de toate ideile dumneavoastră și le vom folosi uh, pozitiv și vă rog să rămânem uniți pe acest dosar și sper să fie la fel de, de succes ca prima dată. A nos deux rapporteurs, merci au rapporteur. Mulțumesc, le mulțumesc celor de raportor, raportorilor din umbră și tuturor acelora care au luat cuvântul în această dezbatere care tocmai s-a încheiat. Aș face observație de ordin personal în ceea ce privește proiectele sociale. Știm care e obiectivul urmărit, însă ce ar putea să însemne un program social care e finanțat sub EFSI? Ei bine, răspunsul nu e atât de simplu. Cum ar putea un asemenea proiect să se bucure de rambursare? lucrurile nu sunt foarte evidente. Așa că eu cred că tot ce contribuie la un dinamism economic, la crearea de locuri de muncă, are deja o vocație socială evidentă. Reuniunea de la 9 ianuarie și 3 februarie. Aveți procesele verbale acestor reuniuni. Dacă nu are nimeni observații, atunci acestea vor fi aprobate. Se pare că așa stau lucrurile, nimeni nu are niciun comentariu de făcut. Președinția malteză își dorește închiderea acestor proiecte legislative și de aceea avem o, o, un program foarte strâns pentru acest raport. Amendamentele trebuie să fie depuse cel târziu miercuri 23 martie, nu mă scuzați, joi 23 martie la orele 16. 18. Vom discuta la 3 aprilie raportul și apoi proiectul de raport și punerea sa în aplicare. Și vom vota în comisie comună, Econ împreună cu buget, la data de 24 aprilie. Vom vota odată proiectul de raport în ceea ce privește FC2 și raportul în ceea ce privește punerea în aplicare. Acestea fiind spuse, mai are cineva vreo întrebare, vreo observație? Nu e cazul. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru participare. Reuniunea este